Please can we adopt the agenda? Remind me Acum aș dori să amintesc colegilor faptul că ședința noastră este transmisă pe internet, avem o uh, ordine de zi, avem o nouă newsletter care este um, disponibilă și aplicația e-meeting de asemenea e disponibilă și vreau să vă amintesc că vom avea pe 3 10 deci mai, o ședință extraordinară de la ora 15 până la ora 18.30. Așa că vă rog să notați acest lucru în agendele dumneavoastră. Și avem o notă informativă în ceea ce privește ședința referitoare la drepturile de proprietate intelectuală Doamna comisar Corina Crețu și doamna Elisabeta Viencosca au uh, reușit să aprobe un ghid îndrumător în acest sens și dacă nu există suficiente uh, exemplare în propria dumneavoastră limbă maternă, vă rog frumos, uh, apelați la secretariat. Putem aproba procesul verbal al ședinței precedente. Dacă nu sunt uh, modificări până la finalul acestei ședințe, atunci putem considera că este, uh, procesul verbal este uh, adoptat. Acum vă propun să trecem la monedele virtuale. Rike este raportare, te rog. Vă mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru cât de bine am colaborat. Din partea tuturor grupurilor politice au fost depuse amendamente utile și inteligente. Toată lumea a dat uh, dovadă de disponibilitatea de a lucra la uh, soluții de compromis și aș dori să mulțumesc pentru acest lucru tuturor. Proiectul meu de aviz. Cred că este foarte prietenos fa- față de tehnologie. Europa are nevoie de inovații și ne dorim ca inventatorii să rămână în uh, Europa pentru a permite succesul economic. Monedele virtuale sunt noi tehnologii și până acum nu este clar care vor fi moned- monedele care se vor stabili definitiv uh, pe piață. Din acest motiv, ne dorim să evităm uh, limitări uh, anume. Dacă monedele virtuale se vor bucura de succes, s-ar putea să ofere impulsuri și pentru alte noi tehnologii. În același timp există temeri Um, viramentele cu monede virtuale nu pot fi urmărite, trasate atât de ușor și unor pot fi folosite pentru activități uh, teroriste, de exemplu. În ceea ce privește plățile numerar, această situație este și una uh, uh, problematică și în amendamentele de compromis 2 și 5 am ordonat într-un mod tematic uh, soluțiile problematice, temele problematice și sper că le vom putea vota în bloc. Până acum nu există indicii că ne vom uh, confrunta într-adevăr cu dificultăți pe această piață, însă trebuie să monitorizăm piața. Am uh, preluat propunerea uh, socialiștilor și democraților de a cere Comisiei Europene crearea unui uh, grup operativ care să monitorizeze această situație din punctul de vedere al spălării de bani și a combaterii activităților terorisme. Am dat curs propunerilor PPE și cerem Comisiei Europene să devină activă în ceea ce privește interfa- interfa- interfața, interfețele între monedele tradiționale și uh, monedele uh, virtuale. În ceea ce privește cererea de a ajunge la o reglementare cuprinzătoare, este o cerere prematură. Nu dorim să limităm uh, creativitatea inventatorilor. Am cerut garantarea transparenței ofertelor făcute consumatorilor, însă până la urmă consumatorii sunt cei care trebuie să aibă ultimul cuvânt privind produsele pe care doresc să le folosească. Consumatorii bine informați cred că au posibilitatea de a lua singuri aceste decizii. Consumatorii trebuie să fie informați în ceea ce privește uh, riscurile și cele mai bune practici și mă bucură faptul că PP-ul a fost de acord cu această abordare. Număr, amendamentul 8 și numărul 39 din partea verzilor, foarte uh, bune de altfel, însă pe lista de vot am prevăzut un uh, minus în dreptul acestor amendamente datorită faptului că eu susțin uh, soluțiile neutre din punct de vedere uh, tehnic. Consider, consider că DLT este o tehnologie deosebit de interesantă, însă stocarea și compararea informațiilor nu a fost considerată de toată lumea ca fiind rațională în domeniul uh, transporturilor. Este posibil să apară noi tehnologii cu cerințe tehnice mai uh, reduse. Eu doresc să sprijin evoluția tehnologiei DLT, însă nu cred că ea este singura uh, bază pentru dezvoltarea ulterioară a monedelor virtuale. Voi sprijini amendamentul nou al uh, SND, care um, insistă asupra importanței tehnologiei DLT din punct de vedere neutru al, al evoluției uh, tehnice, tehnologice. Universitățile trebuie să fie implicate mai mult în uh, viitorul monedelor virtuale. Pentru tehnologia DLT există um, utilizări interesante, de exemplu, în casele de compensare în tranzacțiile internaționale și, în concluzie, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la îmbogățirea acestui proiect de aviz și sper că votul de mâine va fi considerat a fi succesul nostru comun. Și aș dori să vă rog să Uh, să susțineți în grupurile noastre politice acest uh, proiect de aviz, pentru că liniile reprezentate de grupurile politice se regăsesc în acest uh, proiect de aviz. Um, Doamna Galpelț, vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportoarei, doamnei Trebesius, pentru activitatea dumnei. A fost o adevărată plăcere să discut uh, cu ea. A coordonat foarte bine întâlnirile raportorilor din umbra și a dat curs uh, cerăilor diferitelor grupuri politice, ceea ce a dus la obținerea unui text foarte echilibrat. Avem un uh, raport foarte echilibrat care menționează și câteva din riscurile existente. Cred că principala sarcină a comisiei noastre este de a prezenta oportunitățile aduse de noile tehnologii și de a atrage atenția asupra eventualelor risc, uh, riscuri. Industria monedelor uh, virtuale și tehnologia utilizată în acest domeniu permite um, tranzacții relativ sigure, se poate înregistra Um, istoria tranzacțiilor uh, uh, operate în trecut, însă trebuie să garantăm un nivel mare de securitate a acestor tranzacții. Eu sunt uh, convinsă că tehnologia DLT și industria monedelor virtuale ne vor permite să reducem costurile tranzacțiilor și să le simplificăm tranzacțiile transfrontaliere de obicei sunt costisitoare, ne dorim să uh, reducem aceste costuri, care în acest uh, moment se ridică la 7% din valoarea tranzacțiilor și din motive care țin de monetățirea uh, competitivității trebuie să reducem costurile tranzacțiilor transfrontaliere. Monedele virtuale ar aduce beneficii din punctul de vedere al competitivității, însă trebuie să identificăm și riscurile posibile și sunt de acord din acest punct de vedere. Aceste tranzacții ar putea fi folosite pentru a finanța activități infracționale. Avem nevoie de mai multe măsuri pentru a combate spălarea de bani și pentru a tăia finanțarea activităților teroriste. Însă nu trebuie să uh, suprareglementăm acest uh, domeniu. Tehnologia uh, menționată s-ar putea să fie utilă în diferite domenii. Tocmai de aceea avem nevoie de o flexibilitate a, a, a normelor. Însă și um, avem nevoie de un uh, cadru de reglementare solid. Prin uh, amendamentele depuse, proiectul de aviz uh, transmite mesajul adecvat, uh, respectă uh, poziția grupului PPE, deci vom sprijini acest uh, raport. Domnul Danti. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor, pentru munca desfășurată. Mulțumesc și echipei sale și mulțumesc și celorlalți raportori din umbră, pentru că cred că dacă ad- adoptăm uh, și amendamentele de compromis vom avea un raport bun pe un subiect uh, delicat. Uh, E vorba de uh, un raport, uh, sau mai bine zis, de o tematică cu riscuri, dar și cu multe oportunități. Cred că am găsit un bun echilibru cu acest raport și cu amendamentele de compromis pe care noi le sprijinim și care aproape toate au cuprins uh, ceea ce am uh, vrut, vrut noi, ceea ce e foarte bine echilibru așadar între cele două elemente. Pe de o parte, progrese pentru o tehnologie bună, interesantă, care poate să dea multe oportunități și avantaje, nu numai pentru monedele virtuale, dar pe de altă parte, să nu uităm datoria noastră, datoria noastră, a comisiei noastre, și asta în vederea vizului pentru Comisia Econ, și anume garanții pentru consumatori, să folosească aceste monede, dar să știe pe de altă parte și să fie asigurați cum că banii lor nu sunt folosiți uh, uh, în mod necuvenit sau că sunt pierduți. Noi așadar am pus accentul pe anumite aspecte pe care vreau să le argumentesc. Nevoia de o strategie europeană comună, deci o mai bună coordonare transversală în acest domeniu și nevoia de a se oferi linii orientative pentru o bună informare și clară informare a um, consumatorilor. Aceste lucruri le-am regăsit în amendamentele de compromis, ceea ce e foarte bine. Apoi, crearea să zicem, integrarea în task force-ul deja existent uh, care să, se, eh, să permită evaluarea acestui nou fenomen care sunt monedele virtuale și mai ales acele tehnologii numite blockchain, astfel încât să se profite pe deplin de aceste monede, nu numai în domeniul financiar, dar și în alte domenii de aplicare, inclusiv e-guvern guvern eh, sau în domeniul judiciar. Apoi, trimiterea aceea la riscurile care există și au fost menționate pe bună dreptate de doamna Galpelza și de doamna raportor. În acest sens, uh, am uh, observat că s-a introdus ideea acum că aceste monede virtuale trebuie să fie înscrise în discuția legată de standarde internaționale specifice. Iar comisia noastră trebuie să poată să încerce să extinde domeniul de aplicare, Comisia Executivă, mă scuzați, să poată să extinde domeniul de aplicare uh, respectiv în cadrul directivei privind spălarea de bani. În sfârșit, doamnă președinte, sunt convins că nu trebuie să blocăm potențialul de inovare acestor blockchain, acestor monede virtuale, ci trebuie să se profite pe deplin de toate oportunitățile aduse, mai ales pentru serviciile financiare. Însă, utilizarea lor trebuie să aibă loc pe baza unei analize atente a legislației europene în materie, astfel încât să existe o, o funcționare completă a pieței interne, dar și o bună protecție a consumatorilor. Mulțumesc, doamne raportor, raportorul din umbră și cred că uh, textul de mâine, împreună cu amendamentele de compromis, va fi un sprijin util uh, pentru Comisia Econ, care să-și desfășoară munca pe o temă atât de uh, controversată, dar și atât de importantă. Mulțumesc. Domnul Tony G. Mulțumesc foarte mult. Cred că monedele virtuale sunt un exemplu perfect de inovare, limită intermediarii, procesul devine mai rapid, băncile necesită, sau cu băncile, banii traversează o perioadă de câteva zile pentru a se transfera într-un loc în altul, pe când cu moneda virtuală acest lucru se petrece instantaneu. Trebuie să vedem cum pot fi folosite bine aceste servicii, ca și mulți uh, politicieni. Noi nu cunoaștem, <laughs> eu nu, nu cunosc acești bitcoins, nu i-am, nu i-am văzut, facem reguli despre ceva ce nu cunoaștem dar de fapt ă, învățăm din mers. Este un mare pas înainte și este o mare oportunitate și riscul principal este acela de a fi prea conservatori și de a frâna această evoluție în Europa, de a frâna cercetările în domeniu. Regatul Unit au fost foarte proactivi și au investit mulți bani, mulți bani în ă, cercetare, dezvoltare pe ă, această tehnologie DLT care are foarte multe avantaje și care este una care merge foarte rapidă. Iubesc această tehnologie. Și aș vrea ca cu toții să avem o atitudine pozitivă asupra ei și să dăm votul cuvenit. Unii spun că favorizează activitățile criminale, că sunt riscuri pentru consumatori, că sunt probleme de integritate financiară. Nu s-a dovedit nimic din toate astea și nu trebuie să ne amestecăm, să împiedicăm această tehnologie. Este prea uh, mică deocamdată. Haideți să vedem cum evoluează, cum se extinde și apoi să reglementăm așa cum se cuvine. Cred că este prea devreme să ne amestecăm. Uh, există tranzacții cu bitcoins absolut uh, trasabile Uh, numerarul nu este transabil și nici transferurile bancare nu sunt așa de transabile. Tranzacțiile cu monede virtuale sunt perfect, uh, pot fi perfect trasate și exact cu asta ne ocupăm. Eu cred că nu ar trebui să ne amestecăm prea mult. Domnul Albrecht. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă spun care este părerea noastră, cum că amendamentele de compromis merg pe calea cea bună, mai cu seamă cele care vizează conștientizarea consumatorilor și transparența. Vreau să subliniez totuși că s-ar putea să fie nevoie de o trimitere specifică în legătură cu protecția datelor, cu respectarea acestora, datelor personale, dar în general suntem mulțumiți de ce s-a obținut la amendamentele de compromis. Mulțumesc! Ulrike. Schatten. Mulțumesc din nou tuturor raportorilor din umbră, um, tuturor colaboratorilor care ne-au uh, sprijinit și ne-au permis să, permis să ajungem la această variantă a raportului. După cum s-a spus, am găsit o bună soluție unei uh, teme dificile. Este un raport echilibrat care ține seama de protecția consumatorilor, nu exagerează cu uh, riscurile existente și evită astfel o suprareglementare. Mă bucură colaborarea constructivă pe care am avut-o cu toată lumea și aș dori să vă mulțumesc pentru acest lucru. Mulțumesc! Um, foarte bine! Acum o să cetez uh, locul meu pentru că o să prezideze domnul Dante. O să prezideze lucrurile noastre. Următoarea discuție, e vorba de o discuție ce privește armele de foc. Eu sunt raportor și nu vreau să prezidez. Vreau mai mult să iau note despre ce vor spune colegii în legătură cu acest raport, care este al meu. Deci îi dau cuvântul și președinția imediat domnului Nicolas Dan. Bine, allora proseguiamo i nostri lavori. Haideți să continuăm lucrările noastre. Am ajuns la punctul 6 de pe ordinea de zi, controlul și achiziția posedării posesiei de arme de foc și dau cuvântul doamnei raportor, doamna Ford, pentru a ne prezenta acest raport. Mulțumesc foarte mult. Știu că acest dosar stârnește foarte, foarte mult interes și cu toții am primit o grămadă de e mail și de sugestii de la oameni din afara acestei săli. Îmi pare bine că multă lume urmărește dezbaterea noastră, îmi pare bine că multă lume participă la ea. În țara mea, în acest moment, avem un caz în fața justiției E vorba de 30 de arme de foc diferite care au fost găsite undeva, dar care, în teorie, trebuiau să fie dezactivate și să nu mai poată să funcționeze, dar, de fapt, ele au fost foarte ușor de reactivat și să fie traficate peste canalul Mânecii și au ajuns în mâinile teroriștilor și puteau să le folosească și orice ar fi, am fi putut să avem un uh, atac uh, ca la Paris și la Londra. Iată de ce dorim să acoperim această lacună care persistă în legislația noastră privind armele de foc. E vorba de o lege din 1991. Este foarte clar că aceste arme de foc, uh, legislația respectivă are lacune care trebuie să fie acoperite. Aș dori să spun cât se poate declar că este foarte important ca mulți, cât mai mulți membri ai comisiei noastre să depună amendamente, să avem sugestii cât mai variate și cât mai diverse, cu experiențe din diverse părți ale Europei, ca să putem să avem amendamente de compromis și apoi, bineînțeles, să ajungem și la vot. Propunerile mele, în primul rând, ceea ce privește aceste uh, arme de foc uh, acustice. Cum deci uh, arme uh, cu gloanțe arbe, uh, albe, uh, oarbe, mă scuzați. Ele chiar dacă au aceste gloanțe oarbe, au fost convertite, transformate, ele tot trebuie să fie uh, tratate ca și uh, arme de foc. Eu zic să rămână în categoria inițială acest tip de arme. În ceea ce privește armele dezactivate, o armă de foc poate să fie considerată, dezacti- considerată dezactivată dacă procesul este cu adevărat irreversibil, adică nu poate să fie din nou folosit ca și armă de foc. Și iată de ce Comisia și statele membre au venit cu regulamentul de punere în aplicare care vizează armele dezactivate, care intră în vigoare, a intrat în vigoare pe 8 aprilie, însă pune mari probleme tehnice acest regulament pentru că strânește foarte multă confuzie pentru mulți uh, cetățeni uh, cinstiți care dețin arme dezactivate, ei vor să se conformeze, dar uneori, tehnic vorbind, ei nu se pot conforma și poate să se uh, creeze și probleme de securitate și siguranță publică. Eu am depus amendamente care vizau acest uh, um, regulament de uh, implementare. Există mai multe aspecte tehnice care trebuie să fie revizuite. Cât privește instrumentele de uh, alarmă, care au fost uh, concepute ca atare și care nu sunt convertite în arme de foc. Dacă așa se întâmplă, trebuie să vedem ce statut se acordă, însă ele nu pot fi reglementate ca arme de foc. Iar copiile nu sunt arme de foc decât dacă se vizează un component, o componentă esențial. Dacă un obiect conține un element esențial dintr-o armă de foc, trebuie să fie considerată uh, Uh, o armă de foc. Trebuie să știe foarte clar ce este și ce nu este o armă esențială. Am făcut o listă in extenso a acestor a ce poate să înseamnă aceste uh, esențiale, componente esențiale. Juridic vorbind, nu cred că e necesar să se marcheze aceste obiecte sau mai bine zis elemente esențiale. M-am întâlnit cu cei din domeniu și aștept muriri uh, Uh, în sensul de a vedea dacă trebuie marcate sau nu aceste elemente um, esențiale dintr-o armă de foc. În ceea ce privește schimbul de informații, este foarte important ca autoritățile de aplicare a legii să facă schimb de informații. Există sisteme interoperative, interoperabile, dar problema este cu schimbul de date și protecția datelor. Voi discuta de, a, cu, de asta și cu Europol astăzi. Și în ce măsură un mic uh, vânzător, distribuitor de arme de foc uh, trebuie să fie legat de o bază de date națională? În ce măsură trebuie notificate uh, achizițiile, fiecare cumpărare de armă de foc? În orice caz, datele trebuie să facă obiectul unui schimb de date. În ceea ce privește stocarea, statele membre au spus că își doresc totuși la aceste cerințe de stocare o minimă armonizare. Multă lume a spus asta. În ce privește testele medicale, eu am spus că fiecare țară trebuie să se organizeze cu aceste vizite medicale, dar ele trebuie să existe. Trebuie să existe un sistem în fiecare țară că se propune o vizită medicală uh, permanent sau ocazională sau regulată. Apoi, transferul efectiv al unei arme de foc trebuie să aibă loc uh, în prezența celelalte persoane. Deci poți să ai o tranzacție și o discuție online, dar atunci când vinzi arma respectivă trebuie să fii de față cu cumpărătorul. Cât privește situațiile speciale, există cazuri speciale când statele membre uh, pot să acorde anumite derogări pentru cercetare, pentru studii istorice, pentru educația națională, pentru alte uh, activități care nu vizează publicul larg. Am uh, sugerat că la articolul 6 să umblăm la aceste derogări acordate de statele membre, dar ele trebuie să fie strict menționate și să nu existe derogări de la ordinea și siguranța publice. Un stat membru poate să evalueze împreună cu un muzeu sau cu o colecție în ce măsură stocarea armelor de foc poate să reprezinte un risc de securitate și așa mai departe. Ceea ce privește a7 e vorba de categoriile de arme. Este foarte clar că asimilarea anumitor arme asemănătoare în anumite categorii poate să ducă la niște probleme juridice. În Germania, de pildă, Asta pune probleme. Am spus că numai armele semi-automate pot să fie acoperite la categoria A7, de pildă. Însă, având în vedere experiența din alte state membre, mi-ar place să primesc și alte sugestii. Este foarte clar că există probleme cu aceste um, arme de foc, trebuie să ne asigurăm că toate armele care figurează la categoria A um, sunt într-o categorie suficient de mare, de amplă, care să permită, într-adevăr, uh, reglementarea. În ce privește convertirea acestor, conversia, mai bine acestor arme, și rolul pe care îl au distribuitorii sau vânzătorii, se pune problema acelor conversii neesențiale, e vorba de reîncărcare și așa mai departe. Sunt aspecte pe care le voi prezenta și în amendamente. Privește marcarea, aceasta, aceasta nu vizează armele vechi, antice, nu e nevoie să uh, pui o marcă sau să marchezi astfel uh, o armă uh, de foc veche sau antică, mai bine zis, sau de colecție, trebuie să avem lămuriri, bineînțeles, în ceea ce privește ce poate să reprezinte această conversie sau modificare a unei arme de foc. Sunt deschisă pentru orice fel de sugestii. Uh, membrii nu au primit detalii în legătură cu uh, categoria de arme A7 ca să poată să depună amendament eventual. Eu zic să putem depune amendamentele până joi pentru a putea să compensăm această listă de informații. Inițial data limită era miercuri Ehm, dar aș propune să depunem amendamentele până joi, ca să dăm o zi în plus, secretariatul să vadă acest lucru, pentru că este bine ca toate amendamentele care sunt bune să fie depuse și să fie depuse în limba în care trebuie să fie depuse ca să nu ne pripim cu propunerea. Eu am ascultat cu foarte multă atenție dialogurile Uh, desfășurate în atâtea state membre. M-am întâlnit cu mulți reprezentanți din țările noastre și știu că uh, Consiliul uh, se tot întâlnește în diverse grupuri de lucru pe acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult doamnei raportor și începem cu raportorii din umbră, doamna Ana Maria Corațabil de la Populari Europeni. Mulțumesc foarte mult! Vreau și eu să salut raportul tău, Vicky și apreciez munca pe care am uh, făcut-o împreună cu doamna raportor. Vreau să mulțumesc tuturor experților care ne-au uh, ajutat pe chestiuni tehnice, pentru că, într-adevăr, uh, trebuia să nu cumva să dăm greș, să ne asigurăm că oferim cetățenilor siguranța necesară, fără a veni cu poveri suplimentare inutile. Deci, sprijin foarte mult raportul tău, Vicky. Acum, pe diferite aspecte pe care le-ai evocat, în ceea ce privește diferitele categorii de arme de foc, sunt de acord că propunerea aceasta inițial nu a fost foarte clară, era destul de disproporționată în ceea ce privește uh, categoria aceasta de arme semiautomate, A7, care, deci arme semiautomate care pot fi uh, uh, transformate, reutilizate ca și arme automate în categoria A7. Deci, uh, uh, apoi, uh, menținem în aceeași categorie armele cu gloanțe oarbe și armele factice. Până în prezent nu am avut niciun fel de informații asupra faptului că acest lucru ar reprezenta o, o, o, o reorganizare a categoriilor, ar duce la o siguranță sporită. Este foarte important să ne asigurăm că avem trasabilitate și că avem un sistem comun, armonizat, obligatoriu în Uniunea Europeană în acest sens. Însă nu sunt de acord cu toți cei care spun că ar trebui să marcăm fiecare parte, componentă a armei. Eu cred că ar trebui să vedem care sunt protocoalele în vigoare de marcaj și uh, se vorbește în general despre chiulasă doar. Așa că uh, eu cred că trebuie să fie marcate componentele esențiale ale armei respective, acolo unde este fezabil și unde e o abordare pragmatică. La amendamentul 25 v-ați referit de asemenea la marcarea acestei chiulase, a corpului principal al armei și din ce au spus experții, s-ar putea să nu fie neapărat uh, nici fezabil, nici neapărat uh, o componentă esențială a armei. Ideea este să ne concentrăm pe, nu pe părțile individuale separate ale armei, ci să găsim un marcaj uh, care să cuprindă piesele componente esențiale. De asemenea, este foarte important să ne referim și la vizitele medicale, pentru că sunt oameni care, din punct de vedere fie mental, fie fizic, nu sunt în măsură și n-ar trebui să fie autorizați să aibă arme. Așa că suntem uh, de acord cu ideea că există diferite sisteme în statele membre. În unele state membre, da, există o cale deja stabilită de a avea vizite medicale și ține de răspunderea doctorilor de a raporta, de a uh, uh, vedea dacă pacienții respectivi sunt sau nu în măsură să uh, posede o armă de foc. Și așa cum spuneai și tu în amendamentul tău, e foarte bine să avem un sistem european de verificare de, uh, la nivel european. Apoi, trebuie să examinăm de asemenea și uh, uh, autorizațiile, uh, perioada pentru care acestea sunt acordate. Știu că s-a dorit o, o scădere a duratei în timp. Că avem 7.000 de deținători legali de arme de foc, mai mult sau mai puțin. Uh, Uh, e clar că dacă e să modificăm totul, vom avea o povară administrativă imensă și de altfel ni s-a spus că e o procedură foarte îndelungată obținerea acestor permise, așa că nu știu dacă am veni să luăm lucrurile în mod invers, nu știu dacă ar fi într-adevăr uh, cea mai bună metodă. Uh, pentru că noi, în fond, ne dorim să combatem armele deținute în mod ilegal. Uh, nu să introducem birocrație suplimentară sau costuri suplimentare. Așa că nu știu, pentru licențele deja acordate, nu știu dacă putem să modificăm totul. Apoi, ați uh, introdus ideea aceasta a stocării în condiții de siguranță. Este foarte important. Cetățenii care vor să le utilizeze aceste armele, dețin, eu știu, pentru activități sportive, pentru tir sportiv, pentru în, în activități legale, aceștia n-ar trebui să fie uh, Uh, penalizați în sensul că armele acestea nu trebuie să fie accesibile, eu știu, copiilor lor sau așa mai... Uh, deci ar fi un pas înainte foarte bun să avem acest concept de stocare în condiții de siguranță. Ideea este să nu afectăm, spre exemplu, cei care se află în zonele rurale sau, în zon, sau la țară, uh, să nu afectăm cu poveri administrative inutile. E clar că trebuie să avem un sistem de control foarte clar, așa cum am spus, și pentru uh, uh, permisele de portarmă, deci un control din partea poliției și așa mai departe, dar nu sunt sigură că undeva în mijlocul unui colț pierdut de lume ar trebui să introducem uh, uh, uh, pași suplimentari în procesul de achiziționare a unei arme de foc. Trebuie să ne mai gândim la asta. Nu trebuie să avem o interdicție totală a vânzărilor online, cred eu. Și un alt punct la care te-ai referit în raport e vorba de schimbul de informații. E clar că e nevoie de mai multă cooperare și tocmai asta ne și dorim prin modernizarea directivei. Să există mai multe informații care să fie împărtășite în ceea ce privește uh, aceste arme. Interoperabilitate, schimb de bune practici, uh, posibilitatea ca statele membre să poată să facă distinția în mod clar între uh, armele deținute în mod legal și cele care nu sunt deținute în mod legal, cele care se află între mâini în care n-ar trebui să se afle. Și, bun, vreau să-ți mulțumesc încă o dată, aștept cu nerăbdare colaborarea noastră cu raportorii din umbră și sunt convinsă că vom reuși să găsim o poziție foarte bună, foarte echilibrată. Am să înaintez și eu câteva amendamente și mă bucur de faptul că în acest raport ai reușit să clarifici anumite puncte care nu erau prea clare în propunerea comisiei, uh, cel puțin după părerea mea, și care trebuiau neapărat lămurite. Mulțumesc! al... Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la grupul socialiștilor și democraților, Sergio Coferati. Grazie, președinte. Voglio ringrazia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, doamnei Ford pentru munca depusă până în prezent și E clar că mai sunt în continuare multe de făcut, e vorba de un subiect foarte delicat. Uh, plecăm de la o propunere complexă făcută de comisie, pe de o parte, dar în niște condiții foarte diferite din punct de vedere obiectiv. Uh, normele sunt diferite, există o tradiție, o cultură diferită în statele membre uh, pe tema aceasta armelor de foc și uh, anumite arme sunt utilizate pentru activități strict sportive, altele activități de vânătoare. Uh, eu cred că trebuie să revenim prin amendamente pe anumite aspecte și m-aș referi la câteva puncte specifice. Mai întâi, marcarea, marcajul pentru aceste arme. Eu cred că este foarte important să facem în așa fel încât marcarea să intervină pe componentele esențiale ale unei arme nu doar pe uh, anumite piese, uh, tocmai pentru a evita ca arma respectivă să poată fi demontată, eventual piese schimbate și să fie remontată. Uh, și ca arma, deci odată ce a fost remontată cu piese, cu alte piese, să fie utilizată în activități criminale sau în activități ilegale. Nu. Eu cred că propunerile făcute deja de doamna Ford sunt uh, pozitive în ceea ce privește exigențele, în ceea ce privește uh, schimbul de informații, tot ceea ce de fapt poate spori transparența în acest sector. Pentru că, în fond, e înspre binele nostru al tuturor, al cetățenilor. Pentru că astfel îi protejăm, mai ales față de cei, uh, mai ales pe cei care au intenții pozitive, care utilizează aceste arme de foc în scopuri de recreere, nu uh, în scopuri uh, ilegale. Apoi, doamna Ford a propus de asemenea și o monitorizare constantă. Bun, aici avem un prim punct, un punct de plecare. Deci, dacă e să ne gândim la vizita medicală, spre exemplu, e o primă vizită medicală organizată inițial pentru obținerea permisului de portarmă, după care putem vedea care sunt condițiile necesare pentru a avea o monitorizare constantă. Uh, Uh, ideea este să avem o abordare uniformă uh, care să ne permită să garantăm un control asupra stării sănătății fizice și psihice a celor persoane care doresc să dețină și să utilizeze o armă de foc. Acum, în ceea ce privește muzeele și colecționarii, eu cred că aici au fost făcute deja eforturi, însă putem să uh, mergem și mai departe. Colecționarii, colecționarii sunt o categorie, muzeele sunt o cu totul altă categorie. Muzeele pot fi definite în mod fizic. Sunt locuri în care armele sunt uh, deținute, catalogate, înregistrate, descrise, există o adevărată istorie uh, cunoscută a armei respective. Colecționarii e altceva. Sunt uh, persoane fizice care colecționează, care dețin arme uh, și nu avem o definiție oficială din punct de vedere juridic al ceea ce înțelegem a fi un colecționar. Însă, și acest lucru nu trebuie să ne împiedice să uh, operăm o distinție între armele pe care le găsim în muzee și armele pe care colecționarii le pot deține. În mod obiectiv, uh, în mod normal n-ar trebui să existe niciun fel de distorsiune uh, în ceea ce privește situația diferitelor muzee. Acum, referitor la colecționari, uh, va trebui să mai analizăm acest aspect. În ceea ce privește acum vânzările online, eu cred că propunerea pe a, uh, făcută inițial de comisie era interesantă, însă putem să mai, uh, să mai aprofundăm analiza și să încercăm să găsim un amendament de compromis. Uh, mai ales să cuprindem și munițiile uh, referitoare la aceste vânzări online. Ceea ce trebuie să verificăm, în fond și la urma urmei, este identitatea celui care cumpără. Și o autoritate terță este cea care trebuie să opereze acest acest control. Uh, nu ar trebui ca cele două părți implicate, cumpărător și vânzător, să fie cele care se autoidentifică. Nu. Avem nevoie de un sistem de control terț Cred că asta este ceva important. O autoritate terță, publică, care să aibă un control asupra acestor informații și care să aibă drept misiune tocmai să controleze cât de legitimă este uh, maniera în care s-a desfășurat vânzarea respectivă. Acum, în ceea ce privește categoria 7, A7, Aici, eu sunt în continuare de părere că trebuie să mai lucrăm, să mai lucrăm pentru a găsi o definiție pe care să o putem împărtăși cu toții, cu care să fim cu toții de acord. Am putea avea, aici s-a vorbit despre criteriul asemănării, dar e un criteriu vag, e un criteriu care nu rezolvă contradicțiile cu care noi ne confruntăm în domeniu. Și am dezbătut deja pe acest subiect. De aceea cred eu că trebuie să găsim niște, niște criterii, niște elemente obiective. Deci nu ceva vag, un concept vag, ci deci un criteriu clar care să ne permită, obiectiv care să ne permită să clasificăm aceste arme. și care să ne permită să identificăm apartenența acestor arme la diferite categorii, bazându-ne pe ceva mai concret decât simpla asemănare pentru că asta mie mi se pare că ar duce la, eficiență zero. Două arme pot să semene, dar asta nu înseamnă că sunt neapărat identice sau că intră în aceeași categorie și s-ar putea să avem uh, o dificultate la nivel juridic. Așa că noi trebuie să depășim această dificultate și să încercăm cu răbdare să găsim niște date obiective care să ne permită clasificarea. Și, în final, în ceea ce privește armele dezactivate, neutralizate, este foarte important să, să, să avem uh, trasabilitate pentru acest proces de neutralizare a unei arme, în așa fel încât să nu poată fi reactivată această armă. Deci să ne găsim într-o situație în care o armă a fost declarată dezactivată și nu mai avem control cu ce se întâmplă cu ea ulterior. Deci uh, trebuie să avem un criteriu, ceva care să intre sub sfera de aplicare a directivei și care să ne permită un control aprofundat. Deci un, confro- un control uh, eficient. Deci eficient asta înseamnă trasabilitate. În așa fel încât uh, să ne asigurăm că, într-adevăr, dezactivarea respectivă, neutralizarea respectivă este irreversibilă și că uh, a fost, într-adevăr, operată. Bun, cam atât aveam de spus. În mod clar, împreună cu ceilalți colegi raportori din umbră, poate vom reveni asupra anumitor aspecte Uh, însă până în prezent pot să spun că am constatat că am colaborat în mod pozitiv uh, pe marginea acestui uh, text. Bun, e adevărat, uneori avem divergențe de opinii, însă munca între noi este una foarte bună. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum din partea grupului ALDE, Dita Șaranțova. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, aș dori să vă felicit, să te felicit, Vicky, pentru această, uh, uh, această primă versiune a raportului. E o bază excelentă de lucru pentru munca noastră ulterioară și e un text legislativ foarte important. Uh, și am primit uh, e mail pozitive din partea cetățenilor din Cehia care sunt gata și bucuroși de fapt să vadă că există progrese din partea Parlamentului European pe acest subiect. Ei salută faptul că um, în mod atent ai ascultat uh, toate părțile interesate care au exprimat îngrijorări față de prima propunere făcută inițial de Comisia Europeană. Acum există mai multe aspecte la care aș dori să mă refer și unde cred eu că am putea să mai cizelăm lucrurile, tocmai pentru a uh, apropia textul raportului cu textul acela ideal la care visăm cu toții. Eu susțin propunerile tale în ceea ce privește uh, uh categorisirea armelor uh, automate, semiautomate, uh, Uh, salutăm propunerea aceasta de a avea o a șaptea categorie pentru armele semi-automate care pot fi asamblate ca și arme automate. Știm că propunerea aceasta um, încă de la bun început a pus probleme și a dus la multe semne de întrebare și mai, a provocat mai multe semne de întrebare decât uh, am fost noi în măsură să găsim soluții. E vorba de probleme practice. Nu știu dacă o putem implementa concret. A mai fost și o altă propunere referitoare la categoriile armelor în textul comisiei, deci cea de-a șasea categorie, în care armele semiautomate transformate din arme automate ar putea fi uh, înscrise. Eu știu că raportul tău vine cu măsuri specifice pe aceste arme uh, modificate, transformate și împărtășesc aceste prevederi. Dar, în acest caz, eu cred că o să trebuiască să avem niște clarificări suplimentare din partea ta, pentru că, mm, dacă nu, atunci o să trebuiască să introducem niște amendamente și dacă ne poți explica mai în detaliu ce și cum cu această categorie. Acum, în ceea ce privește celelalte prevederi, salut propunerile tale în ceea ce privește definițiile acestor arme, elementele esențiale ale unei arme de foc, regulile conferitoare la utilizarea, manipularea, activarea, dezactivarea, vânzările online, munițiile, vizitele medicale. Uh, și mai e un alt punct care cred eu că este foarte important și care se referă la posibilitatea pentru statele membre de a acorda anumite derogări pentru cazuri mai speciale, uh, spre exemplu, deținerea anumitor categorii de arme de foc. Uh, asta lipsea din propunerea comisiei și mă bucur că ai pus acest lucru în text. Este foarte important nu doar pentru instituțiile publice, cum ar fi muzeele sau universitățile, dar și pentru anumite companii private care au o activitate în domeniul siguranței, a securității. Și, de asemenea, salut și propunerile tale referitoare la împărtășirea informațiilor, schimbul de informații între statele membre, care ar reprezenta o măsură esențială, cheie, pentru a întări acest text revizuit. Și în acest sens aș dori să te întreb dacă eventual am putea primi niște clarificări suplimentare în ceea ce privește schimbul de informații referitor la refuzul acordării a anumitor permise de portarmă. Cum anume acest lucru în mod concret poate fi implementat și care ar fi părerea ta despre uh, valoarea adăugată a unui astfel de sistem? Și în ceea ce privește marcarea armelor. Da, și elementele lor uh, esențiale. Uh, trebuie să avem un registru cu informații precise pentru fiecare uh, armă produsă sau importată în Uniunea Europeană. Și în acest sens aș vrea să includ în raport și aceste noi măsuri care se vor aplica armelor care vor fi produse cu începere din momentul în care directiva intră în vigoare. Să precizăm asta. Așa că vreau să-ți mulțumesc pentru munca depusă și aștept colaborarea cu raportorii din umbră și uh, aștept cu nerăbdare de asemenea să vedem cum anume vom coopera pe viitor și cum va evolua textul. Grație, passiamo. Mulțumesc. Nimeni nu este aici în sală de la GUE, așa că trecem la verzi. Domnul Durand. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Vicky, Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce s-a efectuat în acest dosar. Un subiect eminamente sensibil, delicat, dificil și cetățenii s-au mobilizat, s-a văzut asta. Pe de o parte sunt cei care se tem că se aduce atingere libertăților individuale, sportivii, vânătorii, etc. Pe de altă parte i-am auzit și pe cei din serviciile polițienești care ne spun că situația s-a agravat s-a înrăutățit în Europa. Traficul de arme este o realitate în Europa astăzi. Trebuie să găsim deci un echilibru între apărarea drepturilor individuale, ceea ce dorește Parlamentul General și, bineînțeles, ordinea publică, interesul general și siguranța, securitatea. Nu a fost tot timpul simplu să se ajungă la acest echilibru. Mulțumesc pentru tot ce s-a făcut și mă bucur și de cum s-au desfășurat diferitele audieri, pentru că punctele de vedere uh, Uh, s-au echilibrat, uh, s-au armonizat și s-a înțeles că Uniunea Europeană nu dorește ca cetățenii cinstiți să fie uh, asimilați teroriștilor, să se înțeleagă că nimeni nu îi asimilează pe cei care fac tir sportiv sau sunt vânători unor teroriști care au însângerat Europa în ultima vreme. Nu, să se permită poliției ca în măsura posibilului, să uh, stopeze acest, uh, acest trafic de arme și să nu se permită acestor uh, nebuni să, mm, să dedea la asasinete de masă. În masă. În general, sprijinim așadar acest raport mai ales când vine vorba de stacar, stocarea armelor, cumpărarea pe internet, vizitele medicale, obligația de a semnala mm, tranzacțiile suspicioase, dubioase, apoi schimbul de date și știu că aici sunt încă multe de făcut, însă ideea principală este una bună, iar armele convertite care adică transformate în arme cu gloanțe orbe să rămână în categoria inițială. Pe de altă parte, sunt de acord și cu ce a spus în mare parte Sergio Coferati. Trebuie să vedem ce face cu aceste replici sau copii. E clar că uh, definiția uh, comisiei nu este bună. Nu știu dacă o jucărie poate să fie considerată o armă de foc, chiar că dacă seamănă cu o armă, bine, nu e, nu e deloc uh, solid din punct de vedere juridic. Însă, să nu uităm că anumite astfel copii, replici asemănătoare pot să se transforme în adevărate arme de foc periculoase. Deci, nu știu, trebuie să găsim un concept care să ne permită să ne asigurăm că aceste copii să nu fie folosite ca arme adevărate. Apoi, armele dezactivate. Am o întrebare aici. Eu cred că dacă există noi reglementări pentru aceste arme dezactivate, ele trebuie să aplice tuturor, numai celor care intră nou în folosință, pentru că uh, reglementarea aceasta trebuie să aibă un arășe caracter retroactiv. În ceea ce privește rezerviștii, o mică întrebare. Finlandezii ne-au spus numai ce, că pentru ei este important ca această armată de rezerviști să fie menținută și să poată să aibă arme în dotare. Uh, nu mă deranjează, mi se pare logic. Însă, să existe totuși un control asupra armelor, asupra condițiilor de stocare, de depozitare, anumite reguli, reguli trebuie să fie impuse fără a aduce, a aduce atingere principiului de armată sau de corp de rezerviști, dar cu anumite limite, cu anumite încadrări. Apoi am o problemă cu uh, ce se întâmplă cu minorii de ce minorii să nu fie cuprinși în această legislație? În primul rând, sunt minori, mă refer la acele cadouri care pot fi făcute minorilor. Și de ce, dacă sunt cadouri, să nu se aplice niște reguli, reguli care se aplică armelor cumpărate, tranzacționate. Deci aici trebuie să se mai umble. Uh, sunt de acord cu ce a spus uh, Sergio, diferența între muzee și colecții private. Am văzut Uh, că la Montpellier, la datul de la Montpellier, dacă nu mă înșel eu, s-au folosit arme de colecție care veneau din colecții private. Bun, muzeele, ele sunt supuse unor controle și trebuie să dea niște garanții și să răspundă unor norme de securitate stringente, mai stringente decât cele la care sunt supuse colecțiile private. Și deci aș menține distinția care trebuie făcută între muzeele noastre și colecțiile private, publice. Apoi, alte probleme în legătură cu acele semiautomate care se pot transforma în arme automate. Mi s-a spus că e greu să se găsească o definiție, însă serviciile de polițienești au spus foarte clar, au menționat, au semnalat că există probleme Uh, pentru Kalashnikovuri sau altele, care foarte ușor pot fi transformate cu piese de pe internet, care vin din Statele Unite în general, să fie transformate acestea în arme automate. Deci pericolul este mult mai mare. Apoi, deci această categorie B7 îmi pune mari probleme. S-a mai discutat, știu bine. Și unii își doresc aceste arme semiautomate ar trebui să rămână Uh, în categoria inițială, să nu se umble la ele, însă eu cred că nu trebuie să ocultăm, să evităm această dezbatere, mai ales că uh, polițiștii ne spun că lucrurile nu sunt așa de simple pe cât pare. Iată ce vreau să vă spun. Încă o dată mulțumiri pentru munca desfășurată și aștept, bineînțeles, următoarea întâlnire a raportorului din umbră pentru a găsi un consens, pentru a face progrese. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Din partea FD-ului nu e nimeni în sală, nici raportor, nici alți membri. Deci pentru NF, doamna Toșcinski are cuvântul. <coughs> monsieur président. madame. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru munca desfășurată care vine în întâmpinarea unei părți a îngrijorărilor cetățenilor noștri. Dacă aș fi, ar fi să promovezi un amendament, uh, unul singur, l-aș lege pe cel cu numărul 1. Majoritatea amendamentelor reflectă într-adevăr dialogul cu societatea civilă, cu ONG-urile, cu vânătorii, cu colecționarii, cu sportivii. Și statele membre au latitudinea de a stabili norme de depozitare, stocare, dar și vizitele medicale. Asta este foarte bine. Uh pentru colecționare acum. Sprijinim amendamentul 14. Pentru noi, uh, faptul că comisia evocă, ris- evocă riscul de trafic, asta este o chestiune um, absurdă. Și la cazul de la Toulouse mă refer. Colecționarul era unul privat. Însă, de fapt, s-a dovedit că a existat un cambriolaj acolo. I s-a furat arma respectivă. Tot la amendamentul 1 se vorbește despre simțul de răspundere, iar intermediarul respectiv nu e definit la fel în statul membru. Într-adevăr, ce este acest intermediar? Tocmai unul care pune în legătură cumpărătorul și vânzătorul. El trebuie să fie conștientizat, responsabilizat acolo în țările în care legislația națională nu o prevede. În ce privește articolul 4 C, uh, subscriem la uh, definițiile legate de intermediari uh, și diferența între aceștia și armurieri. Apoi, avem o altă mare problemă din capul locului. Nu știu cum este în alte țări, dar în Franța este o problemă. La ce mă refer? E vorba de fișierele de arme uh, franceze. Uh, sunt greu de exploatat, e greu să se facă schimb cu ele pentru că sunt pline de greșeli, de erori. Spunem numai noi, cei de la Frontul Național sau de la grupul ONF, care o spunem. Experții spun asta. Și deci cum se vorbește despre schimb de fișiere, fișiere, schimb de date, uh, în regulă cu armele de foc, era important pentru noi să uh, subliniem și să lămurim acest lucru în cadrul raportului dumneavoastră. Cât privește acum uh, cumpărarea, achiziționarea online, pe internet, amendamentul 21. Se pare destul de lipsit de realism și chiar în contradicție cu tot ce înseamnă uh, o vânzare la distanță uh, online, pentru că în acest caz nu se dă, uh, uh cumpărătorul nu dă direct uh, sau nu primește direct de la vânzător această armă spune să se indice pe comandă locul și momentul uh, tranzacției, plecați de la principiu că tranzacția are loc în una și aceeași țară. Dar ce se întâmplă când e vorba de un schimb, de o tranzacție cu exteriorul, cu o țară terță? Cât privește marcarea? În raportul dumneavoastră spuneți că toate elementele esențiale trebuie să fie marcate fără să poată să fie șterse cu originea, anul și numărul seriei. Asta pune două probleme din start. Anumite piese esențiale, cum ar fi carcasele sau partea exterioară, pot să fie de plastic, deci nu pot să fie marcate fără, ă, definitiv. Apoi, marcarea retroactivă a armelor deja fabricate, ceea ce ar compromite valoarea lor de colecție, valoarea lor istorică. Bineînțeles că noi sprijinim amajamentul 77 dar ne uimește că nu se fac precizări la categoria A6. Dacă avem această interdicție, de facto, e, asta va afecta armele semi-automate foarte populare uh, printre sportivii de tir din multe state membre fie vor fi incriminați, fie vor suferi alte prejudicii, confiscări și așa mai departe. Așadar, vă propunem amendamente care reflectă cele ce am spus, numai ce, dar, bineînțeles, să nu uităm nicio clipă traficul mm, de arme, să luptăm împotriva lui și să nu uităm nicio clipă, bineînțeles, uh, atentatele sângeroase care au avut loc. Bineînțeles că directiva noastră nu va afecta în niciun fel nici mafia care ehm, domnește în Europa și nici nu va afecta mintea tulburea teroriștilor care vor acționa. Revin la faptul că Europa este Europa tip strecurătoare, unde toată lumea vine și intră cum vrea și iese cum vrea. Uh, și este foarte clar că e nevoie de multe alte măsuri pentru a limita riscurile de atentate, etc. Am terminat uh, tirul, uh, mă scuzați, turul de orizont și am avut niște intervenții destul de mare. 12 colegi ne-au cerut să poată să vorbească, timpul însă ne constrânge. Aș dori să vă cantonați la maxim un minut pentru fiecare intervenție pentru ca să poată și doamna raportor și doamna, cei de la comisar să um, intervină. Thank you very much, Mr. Chair. I would have liked to speak in Maltese. Doamna Metzor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș do- mi-aș fi dorit să vorbesc în limba malteză, însă avem o problemă tehnică, deci voi vorbi în engleză. Vă mulțumesc, doamna raportor, pentru acest uh, dosar. Abordarea dumneavoastră mi se pare că este un pas în, uh, în, pe drumul cel bun ștergerea oricei uh, legături și asociere între uh, teroriști și înlăturarea referinței ca că uh, colecționarii sunt o sursă pentru traficul de arme de foc sunt un exemplu foarte bun. Trebuie să reformulăm articolul 5 care cere stabilirea unui sistem de monitorizare prin verificări medicale și nu teste medicale standard. Cred că textul poate fi bunătățit și mai mult. Există sisteme existente deja și vă mulțumesc, doamna Ford, pentru că ați ținut cont de părerea părților interesate din Malta din acest punct de vedere. În fine, trebuie să ne asigurăm că definirea părților uh, esențiale include o listă tehnică pentru a evita orice interpretări greșite și la fel trebuie să definim um, ce înseamnă modificarea unei uh, arme de foc și trebuie să păstrăm status quo dacă nu avem motive suficiente pentru schimbarea situației. Mulțumesc, doamna, uh, doamna Miții. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu antevorbitoarei pentru a o felicita pe Vicky Ford pentru activitatea sa. Aș dori să mă refer la subiectul colecționarilor nu consider că colecționarii ar trebui să facă parte din acest raport dintr-un motiv simplu. Dacă domeniul de aplicare al acestui raport și cred că cu toții ne dorim ca acesta să se referă la echilibrare, echilibrul între securitatea publică și uh, disponibilitatea armelor de foc, nu cred că avem nevoie de includerea colecționarilor în uh, acest raport. Cred că ar trebui să găsim o definiție juridică mai bună a situației colecționarilor, eventual să le cerem să obțină permise de port armă sau anumite autorizații pentru a-i putea controla mai bine, însă nu trebuie să se regăsească în acea situație cu teroriști. În ceea ce privește vânzările la distanță, cred că nu trebuie să discriminăm state membre care sunt insule, pentru că printr-o vânzare la distanță, vânzarea la distanță este singura posibilitate de a uh, cumpăra arme și oricum această activitate este controlată de forțele poliționești, deci nu cred că ar trebui să uh, discriminăm aceste state. Vă mulțumesc, domnule președinte, aș dori să mulțumesc doamnei Ford pentru acest raport de calitate, care însă cred că poate fi îmbunătățit și mai mult. Pe bună dreptate ați respins uh, com- propunerea Comisiei uh, de a interzice uh, anumite arme de foc datorită aspectului acesteia prin crearea a noi categorii B7, însă eu nu sunt de acord nici cu interzicerea armelor semiautomate care pot fi transformate în arme de foc automate. Nu există motive obiective pentru această interdicție ar fi foarte dificil să definim și să facem o distinție între aceste arme de foc. În prin amendamentul 13, raportarea propune ca colecționarii de arme să își poată păstra armele de foc de categoria Este un lucru bun, însă nu, nu suficient. Uh, proprietarii respectivi ar putea să și vândă asemenea arme de foc și în plus nu, nu suntem de acord uh, cu limitarea în timp a permisului de port armă. Acest lucru nu aduce decât la o sarcină administrativă suplimentară. Mulțumesc, domnul Caras. Domnule președinte, domnul și domnilor, aș dori în primul rând să mulțumesc raportoarei și uh, colegilor mei pentru că discutăm Um, pe fapte concrete această, această temă, pentru că în presă există o altă abordare. Această directivă este folosită pentru a arăta cu degetul Uniunea Europeană și cred că raportarea a, a, are o contribuție importantă pentru a depăși uh, această învinovățire permanentă a Uniunii Europene. Uh, deținătorii legali de arme de foc nu reprezintă un risc pentru securitatea publică și trebuie să facem o deosebire între un abuz ilegal și o folosire legală a armelor de foc. Este drept urmare important să punem în centrul discuției proprietățile, caracteristicile esențiale a armelor de foc și nu aspectul, uh, aspectul uh, acestora. Există uh, tradiții diferite, cad, uh, cadrul legislativ diferite între statele membre din acest punct de vedere și raportoarea ne-a tras atenția că trebuie să ținem cont de aceste diferențe. Avem nevoie de o recunoaștere reciprocă și din această uh, bogăție, pentru a respecta această bogăție de diversitate, vom depune amendamente și mulțumesc pentru că ați prelungit termenul pentru a, uh, limită pentru a depune aceste amendamente. Mulțumesc, domnul Schwab. Domnule președinte, voi fi foarte succint, sunt cu totul de acord cu cele spuse de domnul Caras. Dacă este să mă gândesc la corespondența pe care o primesc din partea alegătorilor mei în fiecare uh, săptămână, uh, și um, mă gândesc la, ce, la, la clarificările făcute de raportoare. Cred că dezbaterea este mult mai clară, se concentrează acum pe elementele esențiale prin care putem simplifica deținerea legală a armelor de foc și prin care aspectele uh, transfrontaliere vor, fi, vor avea o asemenea uh, formă încât va fi garantată securitatea Și, ace- și aceasta dincolo, și acest lucru dincolo de uh, discuțiile care se reaprind de fiecare dată după noi uh, atentate. Permisele de port armă vor rămâne în, uh, la latitudinea statelor membre și când vine vorba de categor- categoriile diferite de arme, va trebui să vedem uh, cum putem să nu dezavantajăm pe nimeni, dar suntem pe calea, burtă din toate, pe calea bună din toate aceste puncte de vedere și vă mulțumesc pentru colaborarea uh, colaborarea constructivă. Mulțumesc. Rozier, Grapini, Senalova, Dal, Dalton, Lopez, Isturis și Aconsari. Vă rog frumos, am citit toată, toată lista. Doamna Grapini. Uh... Ah, sorry. <laughs> merci, euh, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier... Euh, Doamna Rozier, mulțumesc, doamnă, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru munca dificilă pe un subiect foarte interesant. Evident, nu trebuie să amestecăm lucrurile cei care dețin arme pentru tir sportiv și vânătoare și să-i uh, confundăm cu teroriștii. Nu. Trebuie să ne uităm la faptul că există o porozitate între piața legală și ilegală, așa că trebuie să revizuim lucrurile prin această directivă, nouă directivă. Și Doamna uh, raportor, n-am să discut niște subiecte care au fost deja evocate, ci mai degrabă aș vrea să mă concentrez pe punctele care în continuare mai pun probleme și care trebuie clarificate. Definiția unei arme de foc e neclară în continuare și sunt convinsă că dacă e să lucrăm pe elementele esențiale, Uh, vom fi în măsură să găsim un punct de vedere comun. O muncă suplimentară aici, apoi vizitele medicale. De asemenea, am fost uh, uh, bucuroasă să aflu că sunteți de părere că trebuie să avem aceste vizite medicale. Acum trebuie să definim formele, exact. Apoi, categoriile A și B. E adevărat că această aparență nu este un criteriu suficient, ci ar trebui să avem și niște criterii mai tehnice și aici e nevoie de clarificare suplimentară. Și un alt aspect, unde am mai multe probleme, având în vedere ceea ce scrie în raport, respingerea propunerii comisiei, care oricum nouă ni se pare a fi total contradictorie cu uh, necesitatea de a revizui un text, textul directivei, la amendamentul 12 noastră introduceți posibilitatea de a deține arme din categoria A pentru autoapărare cam greu de acceptat asta. Și uh, amestecul acesta între muzee și colecționari, de asemenea, nu putem accepta. Nu, mi se pare că Uh, asta pune probleme. Și, evident, sunt de acord și cu cele spuse de colegi referitor la minori, minorii de vârstă. Uh, și acolo lucrurile trebuie clarificate. Mulțumesc. <clears throat> Este un raport extrem de important și în același timp dificil. Se vede că toți raportorii, raportorul și raportorii din umbră au studiat extrem de mult acest uh, subiect. Uh, cred că domnul Caras a avut dreptate, trebuie să știm să-l și comunicăm la marele public, pentru că ar fi păcat după o muncă profesionistă să se înțeleagă greșit. Noi nu vrem să facem nimic aici, nu vrem să îngrădim libertăți cetățenești, dar avem nevoie de siguranță. Eu m-am axat și o să trans- transmit amendamente pe patru subiecte. Recunosc, m-a surprins că nu e nimic în textul inițial al Comisiei legat de starea de sănătate fizică și psihică. Trebuie specificat în mod explicit că un deținător trebuie să îi se verifice și sănătatea fizică și psihică. Un alt punct care m-a uh, surprins și am discutat cu reprezentanții Comisiei la Strasbourg este că se acordă dreptul uh, tinerilor mai mici de 18 ani să dețină armă de vânătoare. Eu nu pot pot să cred că este bine acest lucru și de aceea voi face un amendament sigur tir sportiv uh, pentru că sunt uh, autorizați și sunt profesori dar arme de vânătoare la copii mie mi se pare absolut uh, de neacceptat și cred că trebuie specificat foarte clar trasabilitatea și faptul ce face un rezident deținător de armă. aici este în propunere trecut că da el poate să utilizeze arma dacă are un permis de armă dar cred că trebuie să mai arate și un certificat de sănătate pentru că s ar putea să fie și din acel acel termen. eu cred o să transmit aceste propuneri însă ceea ce cred eu este că uh, să lămurim foarte clar ce facem cu vânzările pe internet al intermediarilor. eu nu sunt de acord decât cu armurierii muzee instituții de stat dar uh, intermediarii nu îi putem controla ce fac. mulțumesc. Grazie, Děkuji za slovo a děkuji paní zpravodajce za obrovsky odvedenou. Mulțumesc, doamna Senalova. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru volumul imens uh, de muncă investit care a făcut ca acest raport să se îndrepte în, înspre direcția potrivită. Cred că dacă obiectivul nostru este de a spori securitatea în Uniunea Europeană, trebuie să preconizăm măsurile potrivite și nu unele cu un uh, efect contraproductiv. armele de foc nu trebuie să fie deținută de persoane care nu sunt uh, potrivite din punct de vedere uh, mental și fizic. În Republica uh, Cehă uh, trebuie, considerăm că este foarte important ca aceste arme să fie legale. Um, pentru că există un număr mare de arme deținute legal deja în Cehia și acestea nu trebuie să devină ilegale. Categoria A, B7, cred că trebuie să, este o propunere foarte bună, însă cred că și categoria A6 trebuie să fie uh, modificată, pentru că dacă o armă poate fi uh, transformată și uh, acest lucru este verificat, atunci ar fi suficient. Și voi depune câteva amendamente în acest sens. Mulțumesc, care cuvântul domnul Pospisil. podpořit základní tezi, že zpráva paní Ford jde správným směrem. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportul doamnei Ford se uh, merge pe calea cea bună. Este un lucru foarte bun. În Republica Cehă se poartă acum o dezbatere aprinsă pe acest subiect. Este un lucru fără niciun uh, precedent când vine vorba de dezbaterile europene și aș dori să menționez două lucruri. În primul rând, ne bucură faptul că A, A7 a fost uh, scoasă din domeniul de, de aplicare a directivei, avem aceeași problemă însă și cu categoria A6. Și mă întreb dacă uh, doamna Ford este dispusă să reflecte mai mult la această categorie. Dacă o armă semi-automată este transformată sub controlul autorităților, considerăm că dacă se va păstra categoria 6 în, în directivă, atunci apro- aproximativ 40.000 de arme de foc semi, semi-automate legale vor deveni uh, problematice dacă este păstrată categoria 6 și cred că avem nevoie de motive întemeiate pentru a propune asemenea modificare. Deci eu susțin eliminarea categoriei A6. Și de asemenea, când vine vorba de marcarea tuturor uh, părților uh, unei uh, arme, acest lucru nu ar trebui să fie retroactiv. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportoarei care s-a consultat cu toate părțile interesate, lucru care se reflectă în uh, propriile echilibrate. Mă bucură faptul că armele de tip Airsoft a fost excluse prin uh, amendamentele 80 și 85 și sper că acest lucru va fi adoptat și de plenară. Cred că raportarea a încercat să acopere lacunele existente și să îmbunătățească textul comisiei. Cu toate acestea, mă îngrijorează orientarea generală a textului comisiei și sper că vom putea să schimb, vom reuși să schimbăm uh, textul comisiei. Problema pentru mine este că ne concentrăm pe armele deținute în mod legal, problema fiind reprezentată de traficul, comerțul ilegal de arme de foc și, um, și aceste arme de foc uh, traficate în mod ilegal pot fi uh, urmărite. Din păcate, uh, nu se face nimic din acest punct de vedere, deci aș dori să uh, cer comisiei să nu îi sancționăm pe uh, deținătorii legal de arme de foc datorită incapacității de a face față traficului ilegal de arme. Mulțumesc, uh, domnule Dalton, domnul Domnul Lopez Isturiz. Da, vreau să mă refer și eu la acest aspect. Și am înțeles că vânătorii în Spania sunt foarte supărați cu această nouă propunere a Comisiei. Și de ce? De ce? Pentru că pentru un spaniol, noi care ani de zile am fost foarte atenți în materie de chestiuni de securitate și terorism, Ehm, iată că, din păcate, corurile sunt negative pe acest subiect. Cu toții vrem să împărtășim din experiența noastră și uh, vreau să vă spun că și uh, vânătorii din Spania își doresc exact același lucru ca toată lumea și mai multă securitate. Aici nu avem nicio îndoială, însă vreau să mulțumesc domnului Nichi Ford, pentru că eforturile sale au fost uh, imense și n-a fost foarte simplu să transform textul inițial cu aspecte tehnice uh, Uh, chestiuni, cum ar fi schimbul de informații. Spunea o colegă, da, bun, în Franța există un registru cu greșeli. În, în Spania nu sunt greșeli. Guardia, Guardia Civil, uh, poliția din Spania, are un registru și un control foarte, foarte strict. Și știm exact câte arme și ce arme sunt păstrate în ce dulapuri. Noi în Spania avem de mult ani de zile acest control. Și Vreau să mulțumesc pentru că propunerea lui Vicky este uh, una foarte bună în sensul nu că ne ușurează viața, ci ne ajută să continuăm. Să continuăm în așa fel încât subiectul să fie luat în serios și, într-adevăr, uh, să se țină seama și de părerea noastră. Îmi cer scuze că am intervenit, atât vreau să spun. statement Vă mulțumesc. declarația mea va fi una foarte hotărâtă. Armele de foc ilegale nu trebuie să se, să se poată fi uh, distribuite. Se ține cont parțial de caracteristicile naționale, extinderea asupra articolului 6 este, este importantă și mie mi se pare că mergem puțin prea departe și să includă și conceptul autoapărării. Autoapărarea este un concept foarte important, însă cred că va fi foarte greu de interpretat. Vă mulțumesc! Bine, grazie, abbiamo finito. Foarte bine, am terminat cu aceste intervenții. Mai avem câteva minute, foarte pe scurt. Vreau să întreb comisia dacă dorește să ia cuvântul, dacă nu dau cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Poate într-un minut sau două să zicem câte ceva. Doamna Ford, raportul său este bun, foarte bun, îmbunătățește în mare parte propunerea comisiei și deci îl putem sprijini. Două aspecte. Domeniul de aplicare a directivei. După cum știți, uh, cât privește muzeele, noi uh, zicem că o anumită flexibilitate este justificată, însă nu aceeași flexibilitate și în aceeași condiții pentru colecții, pentru colecționari. Noi considerăm că colecționarii trebuie să poată să dețină uh, arme, dar în aceleași condiții ca sportivii Uh, de tir, de exemplu. Nu trebuie ca uh, colecționarii să se prevaleze de deținerea unor arme militare active, activate acasă la, uh, la ei. Deci să aibă aceeași cadru ca și sportivii respectivi. În ce privește categoria A, înțelegem nevoia pentru oarește derogări, însă credem că redactarea actuală este foarte flexibilă, mult prea flexibilă și se pot invoca derogări în fel și chip. Trebuie cumva limitate lucrurile, poate din motive de securitate, așa cum a spus Finlanda sau când s-a vorbit despre armata de rezervă. Cât privește categoriile, un subiect important. Nu dorim noi, Comisia Europeană, să interzim toate armele semiautomate ci doar acele semiautomate de război cu care se pot face atentate și care sosesc uh, în Europa vândute de armata israeliană. Sunt arme de război, arme militare semiautomate. Aceste arme cu vocație militară de război trebuie să rămână în cadrul armatei și să nu fie deținuți de uh, particulari. Și deci anumite criterii tehnice trebuie să fie invocate aici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Vicky Ford pentru a da răspunsurile. Vă mulțumesc. Da, o să încerc să fiu succintă, dar permiteți-mi să răspund la anumite comentarii făcute aici. Și am, o să răspund în ordinea în care mi-am luat notițele. În ce privește vânzarea pe internet? Cred că trebuie să existe o verificare a um, identității uh, cumpărătorului, dacă aveți excepții pentru cei din zonele rurale, Ana Maria, poți să dai sugestii, dar nu știu cum, cum se poate face asta. Eu nu cred că nu putem să controlăm armele de foc uh, dacă nu facem totuși uh, acest efort. În anumite țări se permite o verificare finală care să, se, ca să verifice că se vinde către unei persoane autorizate să cumpere arma respectivă și poate că redactarea nu este ideală acum. În ceea ce privește armele de foc deactiv, dezactivate, am la notă de asta și în ceea ce privește cele spuse de Sergio. Sergio, să știi că nu cred că ce propui tu rezolvă problemele cu, farmele, cu armele dezactivate. Mă refer la trasabilitate. Există foarte multe sute de mii de arme care au fost dezactivate și care nu pot să mai fie niciodată folosite pentru că uh, nu se mai poate, pur și simplu. Deci de ce să avem o bază de date cu toate acestea? Mi se pare nerealist. Dar trebuie să avem standarde foarte puternice care să ne asigure că atunci când o armă chiar a fost dezactivată, nu mai poate iarăși să fie pusă în funcțiune. Nu mai știu care era exact expresia în franceză. Deci să nu mai poate să fie din nou pusă în funcțiune. Acele elemente esențiale și marcarea lor e ceva complicat. Raportorul socialist a spus că fiecare element esențial să fie marcat dar un uh, producător italian uh, mi-a spus că nu e fezabil, nu e practic. Mi-ar place mai multă expertiză, mai multă sfat din partea experților care să ne spună ce să marcăm, unde să marcăm și să se aplice marcarea, se spune, uh, armelor de colecție vechi. Mă refer la acest subiect acum. Eu am încercat să fac diferența dintre muzee și colecții. Am încercat să înțeleg uh, diferența între cele două în acest context. Dar nu cred că se poate face o astfel de distinție propriu-zis. Sunt prea multe suprapuneri. Poate că poate să fie un uh, un, un trust de caritate care este de fapt colecționarul și care poate să aibă încă și mai multe restricții decât un muzeu, de pildă. Iar statele membre se spune că trebuie să dea uh, acestor intermediari uh, niște autorizații, dar în mod cât se poate de strict, de restrictiv. Trebuie să înțelegem cam ce activități pot să desfășoare acești intermediari. La articolul 6 am pus niște excepții, dar nu total, pentru că știu că anumite muzee doresc scutiri sau derogări uh, de la toate aceste lucruri. Este foarte clar că aceste autorizații pot fi acordate în condiții cât se poate de bine încadrate, cu condiții foarte bine înțelese. Apoi, eh, schimbul de date. În ce măsură autoritatea națională împărtășește date uh, cu alte autorități naționale, mai ales uh, în ceea ce privește identitatea persoanei care i s-a fost refuzată o licență de posesie uh, a unei arme de foc. Cam asta este o lacună astăzi care a fost identificată. Nu știu cât de fezabil este ca o persoană din Franța să se logheze într-o bază de date din altă țară și să vadă treaba asta. Ar fi minunat să se poată face asta, nu cred că merge asta. Eu cred că se merge prin Europol sau se trece prin punctele naționale de contact din fiecare țară, nu dată de, bază de date la bază de date națională. Oricum, dacă aveți idei, m-aș bucura să le preiau. În ce privește A6 sau A7, vă rog frumos, Trimiteți-mi toate sugestiile. Acestea sunt binevenite. Știm bine că tot ce am scris pentru a șapte nu a fost bine primit. La a șase, iarăși, critici, critici, comisia iarăși ne menționează alte lucruri aici. Mi-ar place să avem și alte posibilități. În ce privește marcarea, marcarea num, numar, numai uh, armelor noi, cum ar veni, este o chestiune tehnică. Încă o dată, cred că majoritatea armelor de foc moderne sunt deja marcate. Și trebuie să vedem până la ce dată uh, uh, putem considera că aceste arme de foc sunt considerate a fi marcate ce arme se încadrează la această categorie, dar cu siguranță asta nu vizează armele vechi de colecții sau care au fost cumpărate în cadrul unor studii istorice. Trebuie să știți că eu cred că muzeele, dar și colecțiile private trebuie să poată să-și îmbogățească colecțiile. Intenția mea nu a fost aceea de a le împiedica să o facă Amendamentul meu poate să le permite asta dacă le permite articolul 6. Atunci ar, aceste muzee, aceste colecții pot să-și mugățească colecția respectivă, dar probabil că nu s-a redactat foarte bine până acum. Ce privește minorii, se pare că opiniile sunt diferite aici, dar vom vedea ce vom găsi la acest capitol. Cât privește autoapărarea, este un subiect de o conversație recurent. În Regatul Unit, în Irlanda de Nord, au fost persoane amenințate, au primit amenințări specifice. Acestora li s-a acordat în anumite condiții să poarte arme de foc. Dar nu e vorba aici de publicul larg, de oamenii obișnuiți. Și știu asta clar de anumiți colegi, De deci nu înseamnă că orice persoană poate să spună, da, sunt, sau mă simt amenințat și vreau să-mi iau o armă. Nu, e ceva foarte specific, încadrat, restricționat pentru oamenii care consideră, sunt de fapt în situații foarte periculoase și pot să invoce asta eu vă spun ce știu din Regatul Unit, cred că și în alte state membre pot să se întâmple aceste lucruri. În ce privește aceste copii, orice poate să fie transformat într-o armă de foc, conform articolului 1.1, este o armă de foc. Asta, ce, asta spune articolul acesta, 1.1. Deci dacă se poate transforma în armă de foc, intră în domeniul de aplicare. Dacă e doar o jucărie, uh, și nu are componentă esențială, nu intră în directivă, în articol. Asta vrea să spun articolul respectiv. Vă mulțumesc foarte mult, foarte mult. Uh, mulțumesc foarte mult. Ne întâlnim la 3 și ca să încheiem și să încheiem lucrările de astă dimineață.